Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Putem să continuăm uh, ședința cu următorul punct pe ordinea de zi. Am uh, plăcerea să îl salut pe domnul Peter Pellegrini, viceprim-ministru al Republicii Slovace, care răspunde de investiții și societatea informațională. Este președinte în exercițiu al Consiliului. Deci vom discuta prioritățile uh, președinției slovace. După cum știți, la începutul fiecarei președinții Uh, ministrul care răspunde de politicile de coeziune participă la ședința comisiei noastre pentru a uh, prezenta prioritățile de care răspundem și noi. Uh, mă bucur să-l salut pe domnul Pellegrini și vreau să vă spun că Republica Slovacă preia președinția într-un moment greu în istoria Uniunii. Pe lângă dificultățile economice și sociale cu care se confruntă statele membre, Uniunea trebuie să gestioneze consecințele rezultatului referendumului din Regatul Unit și să uh, reziste la uh, criticismul populism. Însă, în uh, activitatea noastră legislativă trebuie să continue în ciuda acestui context uh, dificil Vreau să urez în numele tuturor uh, evidenției slovace succes. Puteți să contați pe sprijinul nostru. Vă propun să uh, urmăm formatul obișnuit, adică întâi ministrul va face uh, o prezentare introductivă, nu mai mult de 15 minute, după care voi da uh, cuvântul membrilor pentru întrebări și începem atunci cu coordonatorii. Deci, domnule Pellegrini, Pellegrini, aveți cuvântul. domnilor și domnilor, distinși membri ai Parlamentului, dați-mi voie să vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul, în calitate de viceprim-ministru al Republicii Slovace, să vă prezint prioritățile țării noastre pe durata președinției uh, slovace, precum și programul în domeniul politicii de coeziune. Președinția slovacă, așa cum a spus doamna președintă, uh, este preluată într-un moment în care Uniunea Europeană se regăsește într-o situație fără precedent. Rezultatul referendumului privind calitatea de membru a Regatului Unit uh, ne-a pus în față noi provocări. Pentru prima oară în istorie trebuie să gestionăm situația unui stat membru care iese din Uniunea Europeană. Preluarea președinției în aceste momente grele Trebuie să vedem uh, oportunități acolo unde alții văd riscuri și provocări. Uniunea Europeană trebuie să devină mai puternică, mai bună și, dacă este posibil, mai unită. Avem nevoie să uh, uh, oferim o agendă pozitivă care să fie de înțeles pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Uh, Uh, sunt uh, conștient de rolul crucial pe care parlamentele naționale și Parlamentul European îl joacă în democrațiile noastre. Reprezentanții aleși la cer 28 de uh, țări sunt, au responsabilități legislative de supraveghere și bugetare și aștept să colaborez strâns cu dumneavoastră în următoarele luni. Am avut uh, deja privilegiu să mă întâlnesc cu mai mulți membri ai acestei comisii și voi face toate eforturile pentru a uh, facilita cooperare eficientă între Consiliu, Comisie și Parlamentul European. Am să vă spun acum care sunt cele patru uh, zone priorități. Uh, o Europa puternică din punct de vedere economic, o piață unică modernă, migrația și politica de azil uh, sustenabile și o Europa angajată pe plan global. Uh, o Europa mai puternică din punct de vedere economic acum pentru o, o revigorare e nevoie de mai multe acțiuni. Prima noastră prioritate are în vedere inițiativ menite să creeze un mediu care să susțină investițiile și o dezvoltare în continuare a Uniunii. Președinția slovacă este convinsă că utilizarea eficientă a instrumentelor de investiție, a reformelor structurale și a abordării responsabile a finanțelor publice se află în centrul unei uh, Europe puternice din punct de vedere economic. Bugetul pentru 2017 este un alt dosar important. Posibilitatea de a încheia negocierile pe acest dosar uh, este unul dintre rolurile cele mai provocatoare pentru președinție în al doilea semestru. Piața uh, unică este una dintre cele mai mari realizări. Înlăturarea obstacolelor pe piața unică este o prioritate a președinției noastre. Uniunea Europeană are nevoie de o piață unică vie care să fie motorul competitivității și inovării viziunea președinției este să dezvolte proiecte așa cum ar fi uh, Uniunea Energetică și Piața Unică Digitală. Uh, migrația este un fenomen prezent din punct de vedere istoric. Actualele fluxuri migratoare pun uh, presiuni suplimentare la frontierele externe ale Uniunii Europene. Ambiția președinției slovace este să se îndrepte către o politică de azil și de migrație durabilă. Uh, nu putem însă să neglijăm uh, și responsabilitățile pe uh, plan internațional. Această președinție va susține întărirea rolului global al Uniunii. În ceea ce privește dezvoltarea cooperării, președinția slovacă se va concentra pe implementarea agendei 2030. Uh, fiind în uh, comisia care răspunde de dezvoltare regională, o să mă acces pe domeniul nostru de interes. Politica de coeziune contribuie nu numai la reducerea uh, decalajelor din punct de vedere economic, social și teritorial între regiunile europene, dar contribuie la creșterea inteligentă, durabilă și inclusivă această politică trebuie menținută în viitor. Sub uh, președinția slovacă, uh, activitatea Consiliului va continua să se axeze pe punerea în aplicare a politicilor de coeziune intenționăm să evaluăm noi elemente ale uh, politicii de coeziune reformate și să punem bazele pentru discutarea viitoarelor perspective. Uh, dezbatele viitoare se bazează pe o temerie solidă. Prioritatea este să discutăm uh, propunerile legislative ale Comisiei în Consiliu cu Parlamentul European. Comisia a depus o propunere legislativă care modifică regulamentul privind dispozițiile comune în ceea ce privește revizuirea mecanismului uh, top-up pentru Grecia și Cipru. Uh, Consiliul a început să lucreze deja la acest uh, dosar. Există o susținere largă din partea statelor membre pentru propunerea Comisiei și sper că Consiliul va ajunge la o poziție în curând. Așteptăm să conlucrăm cu Comisia uh, Regii pe acest dosar pentru, a fina, pentru a finaliza la sfârșitul președinției. În plus, abordarea generală a Consiliului în ceea ce este programul de susținere a reformei structurale a fost finalizată la sfârșitul lunii aprilie vom începe trialogul uh, cu Parlamentul European în următoarele luni. O altă prioritate este simplificarea politicii de coeziune. Comisia Europeană a creat un grup la nivel înalt pentru simplificare care a venit deja cu o serie de recomandări pentru perioada actuală de programare. După vacanța de vară așteptăm o propunere legislativă privind simplificarea din partea Comisiei. Vom lucra eficient în cadrul Consiliului pentru ca aceste uh, schimbări să fie puse în practică cât mai curând cu putință, astfel încât autoritățile de management și beneficiarii fondurilor uh, uh, UE să vadă efecte pozitive în viitorul apropiat. În același timp, trebuie să lansăm o dezbatere uh, în legătură cu modul în care putem să simplificăm sistemul extensiv de controle și să atragem uh, atenția către rezultate. Avem nevoie de mai puține uh, povere administrative și mai multă încredere în rândul părților interesate. În septembrie vom începe cu o conferință privind coeziunea în Bratislava, 15 și 16 septembrie, cu participarea uh, comisarului Crețu și sper uh, și cu doamna Mihailova. În cele trei paneluri vom discuta diferite aspecte ale politicii de coeziune. În primul grup vrem să facem un schimb de opinii în ceea ce privește punerea în aplicare a noilor elemente din politica de coeziune perioada 2014-2020. Al doilea grup va uh, explora legăturile între politica de coeziune și uh, guvernanța economică europeană. În al treilea grup ne vom axa pe simplificare dincolo de actualele propuneri și vom discuta cât de departe putem să mergem în viitor pe uh, simplificare. Simplificarea a fost o temă importantă Eh, la summitul european al regiunilor și orașelor care a avut recent loc la Bratislava și în care au fost prezenți și membrii Parlamentului European. Vom continua să cooperăm cu eh, Comitetul Regiunilor și vom organiza un atelier privind simplificarea instrumentelor financiare. În plus, eh, vom continua cu agenda urbană. După aprobarea politică a politicii urbane pentru Uniunea Europeană în Amsterdam, ne vom concentra asupra punerii uh, în aplicare a agendei urbane. Slovacia împreună cu orașul Viena sunt coordonatorii pentru parteneriatul privind uh, locuințele. Avem în vedere trei uh, ședințe privind locuințele. Prioritatea este să punem în aplicare patru parteneriate, însă vom iniția și altele. Uh, Slovacia a preluat uh, și uh, președinția strategia Dunării, for, cel de-al cincilea forum anual privind strategia pentru regiunea Dunării va fi organizat împreună cu Comisia Europeană pe 3 și 4 noiembrie în Bratislava. Vor fi discutate chestiuni precum ar fi gestionarea apelor, societatea cunoașterii, guvernanța macro, strategiilor macro-regionale. În sesiunea formală privind uh, Consiliul Afaceri Generale privind uh, politica de coeziune de pe 16 noiembrie, Uh, ministrii se vor uh, concentra asupra uh, dosarelor legislative actuale, simplificarea și evaluarea noilor elemente ale politicii de coeziune reformate. Vrem să organizăm două ateliere de discuții în Parlamentul European, unul orașele inteligente și eficiența energetică, iar al doilea privind cooperarea teritorială și transfrontalieră. Sperăm că aceasta va fi o bună ocazie să facem un schimb de opinii cu dumneavoastră. Aștept uh, să cooperăm strâns uh, și cred că urmează șase luni încununate de succes pentru în beneficiul întregii Uniuni și pot să vă promit că voi face tot ce-mi stă în putință ca să realizăm obiectivele noastre comune. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. O să dau cuvântul coordonatorilor grupurilor politice, începând cu domnul Van Nisteroi, numele PPE. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Ne bucurăm că sunteți prezent aici, ne bucură abordarea dumneavoastră pozitivă. Așa cum ați spus, ați preluat președinția de la olandezi uh, și olandezii au spus că dumneavoastră veți finaliza ceea ce s-a început la Amsterdam. Uh, aștept uh, rezultatele dumneavoastră. Care vor fi rezultatele în dezbaterea privind coeziunea? Vreți să începeți un dialog poate că trebuie să accelerăm ritmul și să finalizăm. Uh, ce urmărim să obținem? Care sunt rezultatele pe care le scontăm? Încă mă gândesc la ceea ce s-a întâmplat în uh, Regatul Unit. Uh, ei, această țară a primit uh, mare parte din fondurile structurale și totuși acest uh, lucru nu a ajuns în uh, uh, inimile și la cunoștința cetățenilor care au spus la revedere Europa cu foarte multă ușurință. Dacă nu mergem cât mai adânc pentru a ajunge la cetățeni, ați vorbit de uh, Ați vorbit de bula braso. Sigur, trebuie să ieșim din această bulă. Întrebarea mea, ce vreți, ce urmăriți să obțineți în uh, Consiliul Afaceri Generale? Ce rezultate? Pentru că uh, olandezii nu au discutat acest lucru. Au avut o conferință la nivelul uh, directorilor și o conferință la nivel financiar. Uh, dar uh, în mod voit uh, nu s-au referit la viitorul politicii de coeziune. Deci sunteți uh, uh, perfecți pentru a aborda această chestiune. Uh, țările de la Visegrad au venit deja cu uh, idei, le-am citit. Sunt uh, foarte aproape de ceea ce dorește Parlamentul pentru uh, perioada uh, următoare. Apoi, în legătură cu invitația de a avea o dezbatere deschisă, sigur că o să uh, îi dăm curs, o să organizăm ateliere de discuție, însă așteptăm să fim uh, uh, invitați uh, uh, în mai mare măsură la întâlnirea din uh, septembrie. Vă rog să veniți cu invitații în acest sens. Însă, în ceea ce privește viitorul, dacă mă întrebați pe mine, ar fi poate bine să nu mergem pur și simplu numai în această direcție a partajării uh, riscului uh, cu EFSI. Sigur, uh, EFSI uh, este uh, minunat, însă trebuie să rambursezi ce ei. Și după 10 ani uh, trebuie să returnezi banii pentru proiectele sociale sau mm, proiectele relative la refugiați, nu prea poți să faci asta. Deci dați-mi câteva idei. Cum vedeți acest echilibru uh, între uh, uh care este foarte selectiv. Ia un uh, produs de aici, un proiect de acolo, un proiect de acolo, dar nu există o politică integrată. De fapt, asta vrem. Vrem să uh, dăm puterea regiunilor, statelor membre, orașelor să se integreze. Care este punctul dumneavoastră Mulțumesc că ați venit uh, în rândul nostru. Mulțumesc, uh, doamna Crel, în numele și uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Pellegrini, pentru prezentarea dumneavoastră. Trebuie să spun că dacă nu ar fi existat referendumul din Marea Britanie, ar fi fost un program minunat pentru președinție. Acum nu e vina dumneavoastră că referendumul a fost organizat cu șapte zile înainte de preluarea președinției, cu rezultatul pe care îl știm. Totuși, mi se pare important că există astfel de schimburi de opinii. Nici la Parlament, nici la Comisie, nici la Consiliu nu putem continua așa cum, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și acum, independent de negocierile care cândva va trebui să înceapă, uh, deci, indiferent de aceste negocieri, trebuie să uh, vă propuneți în timpul mandatului dumneavoastră să recuperați măcar o bucățică din uh, partea, o părticică din încrederea pierdută, care nu s-a pierdut doar în Marea Britanie, ci și în alte țări. Și mi-aș dori cu adevărat ca paralel, în paralel cu dezbaterea privind viitorul uh, politicii de coeziune, să se discute și despre modul în care se comunică despre această politică de coeziune în statele membre. Pentru că se întâmplă câteodată lucruri stranii. Un vicepreședinte al Comisiei ne-a solicitat să facem mai bine cunoscut planul Juncker în regiuni. Bun, e o idee drăguță, dar nu asta e treaba noastră. Și cu atât mai puțin suntem noi cei responsabili. Bineînțeles, noi în calitate de deputați facem asta, dar desigur nu putem singuri, nu putem, nu putem pe cont propriu să facem reclamă pentru fondurile structurale în, regi- în toate regiunile. Nu putem să ne asigurăm că se obțin aceleași lucruri cu toate fondurile respective. Trebuie în sfârșit să preia și statele membre această răspundere și să își promoveze fondurile, instrumentele diferite. Și mi-aș dori ca președinția slovacă să preia asta ca sarcină suplimentară, să-i spunem, pentru uh, mandatul ei. Dacă se va reuși uh, un alt tip de comunicare în statele membre, atunci am face un pas important în direcția bună. Sunt de acord cu ceea ce spuneți, faptul că este nevoie de o piață unică modernă pentru a fi competitiv. Dar cine folosește piața unică dacă nu mai participă nimeni la ea? Și mie mi s-a părut de-a dreptul imposibil ca un stat membru al Uniunii să-și dorească să iasă din Uniune. Dar acum, pentru că s-a întâmplat, trebuie să ne străduim să facem totul astfel încât să nu urmeze alte state membre și trebuie să stăm să ne gândim cum facem asta, să ne facem treaba cum trebuie, în special, dar să și recâștigăm o părticică din încrederea pierdută și poate că puteți prelua asta în planul dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum doamna și în partea ECR. Mulțumesc. O, o întrebare scurtă. Prioritățile sunt clare, economie puternică, uh, o politică de azil și migrație solidă, o implicare globală mai bună uh, și piața uh, unică este ceea ce ne ține împreună, dar aș vrea să explicați mai multe despre această piață modernă unică. Mulțumesc, domnul Van Oldenburg de la ALDE. Da, mulțumesc. Uh, bun venit, domnule uh, vicepreședinte. Reprezentând Olanda în Parlamentul uh, European, sunt convins că veți continua cu succes președinția olandeză. După cum știți, președinția olandeză, și cum a spus dumneavoastră, a insistat să se creeze agenda urbană. Am auzit că echipa dumneavoastră va lucra împreună cu servicii ale guvernului uh, olandez pe acest dosar specific și cred că este un exemplu bun. Vă felicit pentru asta, că veți colabora și bineînțeles este și un gest frumos din partea guvernului olandez să fie dispus să colaboreze, colaboreze cu dumneavoastră. Agenda urbană va ține spiritul european viu. Puteți să ne spuneți mai multe despre programul de lucru. Veți lucra și în zona de locuințe cu orașul uh, Viena. Ce vă face după această președinție? Cum se vor monitoriza proiectele? Și noi lucrăm pe această direcție. Locuințele sunt legate de un al doilea subiect și anume migrația. Știți că aceste politici de coeziune sunt legate și de solidaritate. Ideea este să se investească banii acolo unde sunt să investim banii acolo unde am promis. E vorba aici și de integrarea refugiaților în diferitele state membre. Sunteți dispuși, într-o prima fază, să vă țineți promisiunea în ceea ce privește distribuția refugiaților și să găsiți amestecul potrivit de politici de coeziune și să faceți ceea ce trebuie pentru a integra refugiația și în Slovacia și pentru a da un exemplu bun pe acest subiect specific. Mulțumesc pentru răspuns și vă urez toate cele bune, succes în președinția dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Vana, din partea verzilor. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule viceprim-ministru, că ne stați la dispoziție astăzi și vă mulțumim pentru propunerea unei colaborări strânse. Mi se pare un lucru pozitiv uh, faptul că ați propus un program mai specific pentru următoarele șase luni. Deci până acum nu a fost atât de specific. Uh, am găsit un articol pe, part, pagina 13, un articol care era destul de general formulat și cred că antevorbitorii mei au spus deja, având în vedere evoluția actuală, politica, politica de coeziune trebuie să uh, fie uh, plasată pe un loc superior în ierarhia priorităților noastre. Și știu că veți face acest lucru. Am două întrebări scurte și specifice. Pe de o parte a spus și antevorbitorii noștri s-au referit la asta Legat de politica de refugiați, deci nu vreau să mă repet aici, unele dintre proiectele, unele dintre prioritățile dumneavoastră se referă la politica refugiaților, privind refugiații. Noi, în această comisie a Parlamentului European, am luptat pentru deschiderea fondurilor structurale, pentru măsuri de integrare a refugiaților, mai ales fondul regional și fondul social. Dar știm totodată că statele membre nu acceptă așa bine chestia asta și mi se pare că aici ar trebui să încerce președinția dumneavoastră să uh, motiveze statele membre. Așa cum a spus și doamna Crel mai devreme, noi pe cont propriu, deputații, noi la nivel european nu putem să preluăm toată activitatea de comunicare, de PR pentru toți cetățenii europeni. E nevoie și de ajutorul statelor membre și aici cred eu că trebuie să facem mult mai multe, mai ales în problema refugiaților. Deci nu în ceea ce privește distribuția refugiaților, cum spunea antevorbitorul meu, ci și uh, când vine vorba de utilizarea fondurilor disponibile. Bun, se spune mereu nu sunt bani, nu sunt bani. Dar în acest caz există bani și uh, statele membre nu uh, accesează fondurile pentru aceste măsuri importante. Deci uh, ar fi bine să aveți un demers în acest sens. Și apoi uh, am văzut cu ochi bun faptul că agenda urbană este un subiect important pentru președinția dumneavoastră. Uh, și pentru comisia noastră este un subiect important. Există și un raport din proprie inițiativă redactat în acest sens. Parlamentul European luptă de ani pentru o recunoaștere mai bună a orașelor. Eu însă îmi provin din Viena și sunt uh, implicat în uh, în locuințe, în proiectele legate de locuințe, dar sunt alte priorități. Pe lângă locuințe, mai există și calitatea aerului, sărăcia și migrația. Și știm că avem aceleași probleme ca la statele membre. Faptul că programele urbane, cum ar fi cele de acțiuni inovatoare pentru măsuri de, de integrare, nu sunt acceptate prea bine la nivel local. Și aici întrebarea mea, va fi una din prioritățile președinției dumneavoastră? Da, mulțumesc. Thank you very much. I have three more... Mulțumesc. Mai am trei nume pe lista de vorbitori pentru întrebări. Patru, mi se spune. Deci voi da acum uh, uh, cuvântul domnului viceprim-ministru pentru a da răspunsurile și apoi vom continua cu cea de-a doua rundă de întrebări. Bun, mulțumesc. Dacă nu vă supărați, voi folosi limba mea maternă pentru răspunsuri, deci voi continua în slovacă. Sper că colegii mei vor traduce, vor asigura traducerea. Mulțumesc distinși uh, membrii pentru întrebările dumneavoastră. Unele dintre ele pot fi luate ca un calup, iar la altele le voi răspunde individual. Sunt de acord dacă vorbim de întrebarea domnului Panisteroi și de întrebarea doamnei Crel, că într-adevăr vor fi va fi o provocare să comunicăm rezultatele muncii noastre. Numai când vine vorba despre referendum din, referendumul din Marea Britanie, din Regatul Unit, însă ci și ceea ce am văzut de multă vreme, faptul că cetățenii Uniunii nu își dau seama de beneficiile apartenenței țărilor la Uniune. Și de aceea trebuie să ne concentrăm mult mai mult asupra acestei situații respectiv a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Trebuie să ne schimbăm abordarea și să avem o unitate mai puternică. Nu vrem, bineînțeles, să apară acum un val de ieșiri sau de astfel de referendumuri. De aceea, atunci când vorbim de politica de coeziune, trebuie să spunem în mod deschis și sincer că noțiunea în sine, politică de coeziune, nu e ușor de înțeles, cel puțin nu în Slovacia. Nu e ușor de înțeles pentru un cetățean de rând. Și de aceea trebuie să folosim uh, limba pe care o înțeleg cetățenii de rând. Trebuie să indicăm mereu care sunt rezultatele politicii de coeziune în fiecare stat în parte. Trebuie să menționăm proiecte clare care se referă la un uh, mediu îmbunătățit, la o infrastructură îmbunătățită sau locuințe îmbunătățite. Și trebuie să arătăm și care este dimensiunea de solidaritate în statele membre, un, la solidaritatea statelor mai bine dezvoltate față de cele mai puțin dezvoltate. Și ar trebui să arătăm care ar fi beneficiile pe care le-ar pierde o țară dacă n-ar fi membră în UE. Deci este foarte clar care sunt state care beneficiază de politica de coeziune. Am, uh, ne-am obișnuit cu dezvoltarea, o luăm uh, drept bună. Uh, însă am uitat că existau vremuri în care existau și frontiere, granițe între, statele, între state. Și acum vedem că apare o generație nouă care uh, ia această liberă circulație drept bună. Care nici nu pot imagina să trăiască fără ea. De aceea Schengen este un fapt pentru ea, o chestie dată. Dacă nu vom vorbi deschis despre asta, nu vom reuși să le reamintim cetățenilor uh, de beneficiile calității de membru UE. Trebuie să îmbunătățim reputația politicii de coeziune și cred că doamna președinte a menționat deja faptul că politica de coeziune aduce rezultate foarte bune, însă totodată având o reputație rea. Trebuie să schimbăm acest uh, paradigmă. Și cred că politicienii din fiecare stat membru trebuie să facă acest lucru, dar și dumneavoastră aveți sarcina de a vorbi în termen pozitiv despre politica de coeziune. La întâlnirile noastre cu dumneavoastră, membrii acestei uh, comisii, am uh, simțit că aveți o abordare foarte constructivă față de politica de co- coeziune, care nu se măsoară doar prin cifre, ca un termen bugetar, ci și uh, în funcție de perspectiva de viitor. Domnul Fanistelor a întrebat ce intenționăm să facem mai concret. Mai întâi vreau să îl felicit pentru pactul de la Amsterdam, care este un acord deja încheiat, dar e doar un document până la urmă care trebuie să fie dezvoltat în continuare și tot ceea ce conține acest document trebuie să fie și pus în aplicare. În ceea ce privește pactul de la Amsterdam, agenda urbană poate fi considerat un acord încheiat și finele poveștii, sfârșitul poveștii, dar nu e așa, e abia începutul. Trebuie să vedem cum îl vom pune în aplicare. Deci trebuie să continuăm procesul. Și trebuie să aducem rezultate concrete ale politicii de coeziune. Nu vrem doar să organizăm uh, conferințe unde se vorbească de chestiuni, noțiuni teoretice, fără să fie vorba și de chestiuni practice. Prin diferitele programe, dacă diferitele programe nu sunt eficiente, trebuie să vedem care sunt cauzele lipsei de eficiență și trebuie să le îmbunătățim în mod corespunzător. Trebuie să vorbim despre simplificare. Nu avem nevoie de uh, proiecte de simplificare doar până în 2020, și este nevoie de măsuri care ar putea avea efecte imediate pentru a îmbunătăți eficiența programelor care sunt deja în desfășurare. Totodată trebuie să recunoaștem lipsa de performanță a programelor noștri, noastre. Și asta și poate că din cauza că ne aflăm într-o perioadă care tocmai se termină și ne aflăm înaintea unei alte perioade noi. Și aici avem și o povară administrativă severă. De aceea avem o uh, vremuri uh, care conțin destule provocări, dar cred că performanțele Uh, vor crește rapid uh, la sfârșitul anului și la începutul anului viitor. Dar cred în continuare măsuri care duc la simplificare. Deci nu numai în documente stufoase și texte care până la urmă doar complică lucrurile, așa cum se întâmplă adesea, trebuie să obținem măsuri concrete care nu vor necesita o revizuire totală a programului, ci care vor avea efecte uh, Uh, imediate. Și acum să ne întoarcem la altă chestiune. Trebuie să câștigăm încrederea în acest domeniu. Câteodată am impresia că nu suntem cu adevărat parteneri în colaborarea noastră. Ce vreau să spun aici? Statele membre, Comisia și uh, beneficiarii susținerii. Dacă ne uităm la orașe și regiuni, nu trebuie să le vedem automat ca subiecte care abuză, abuzează, folosesc în mod abuziv fondurile europene. Trebuie să îi vedem ca pe niște parteneri în care putem avea, uh, care putem avea încredere. E nevoie de o abordare decentă pentru a se folosi fondurile în mod corespunzător și, și când vine vorba și de plata unor taxe. Din cauza acestei atitudini, și a ideii că ei ar putea deturna fondurile se ajunge la diferite probleme. Au existat diferite măsuri și reguli care doar complică lucrurile, tocmai pentru că există și această neîncredere. Vrem să simplificăm lucrurile și totodată vrem să configurăm viitoarele structuri ale politicii de coeziune. Dacă îmi permiteți o viziune personală, trebuie să discutăm cum uh, sau atunci când discutăm despre viitorul după 2020 al politicii de coeziune, nu credem că e nevoie de schimbări dramatice, profunde, ceea ce ar necesita o tranziție serioasă, ci trebuie să discutăm cum uh, vom putea lucra mai transparent și cum vom putea găsi metode de combinare, metode prin care să combinăm instrumentele între ele. Când vorbim despre granturile suplimentare, domnule Fanistor, sunt de acord, nu orice investiție publică poate fi finanțată din instrumentele financiare noi. Suntem obligați la nivel național sau la nivel de municipiu suntem obligați de anumite reguli ce țin și de administrarea datoriilor. Este nevoie de diferite, suntem obligați să apelăm la diferite măsuri de finanțare. Doamna Tomacici a vorbit despre piața unică digitală. Voi avea mâine onoarea să prezint la altă comisie o agendă completă în acest domeniu dar aș putea menționa câteva lucruri acum foarte pe scurt. Vedem uh, piața unică digitală ca fiind una dintre prioritățile cele mai importante ale președinției după libera circulație a bunurilor, persoanelor și serviciilor. Considerăm că aceasta este una dintre libertățile cele mai importante, respectiv libera circulație a datelor. Și trebuie să recunoaștem că nu am găsit încă o singură metodă de reglementare. Avem 28 de piețe reglementate în mod individual. Vedem că există încă piedici. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie, își dorește să fie un actor competitiv pe piața globală, Trebuie să îmbunătățim situația nu numai în beneficiul cetățenilor, ci în beneficiul întregii Uniuni, care ar deveni astfel mai competitivă. Dacă vreți să ascultați, vreți să aflați care sunt detaliile strategiei, aș fi dispus să vi le ofer. Domnul Doltonburg, sper că mă veți putea ierta. Nu mă aflu astăzi aici pentru a reprezenta Republica Slovacă. Nu sunt aici pentru a apăra poziția țării mele față de criza migrației. Sunt aici pentru a reprezenta poziția Consiliului față de politica de coeziune. Dar aș fi M-aș bucura să putem discuta personal uh, poziția Slovaciei după întâlnirea de astăzi. Slovacia poate că a lăsat mai multe impresii în acest uh, caz, dar face foarte multe lucruri uh, și în colaborare cu Austria, de exemplu, dar și pe alte canale. Dacă nu vă supără, putem discuta mai târziu pe marginea acestui subiect. Doamna Vana a vorbit despre posibilitatea accesării fondurilor europene pentru migrație. Desigur că noi suntem dispuși să discutăm despre flexibilitatea instrumentelor în acest domeniu. Deci le-am putea facilita statelor membre, dacă își doresc acest lucru, desigur, să utilizeze programele individuale, operaționale, în alt scop, în scopul ales de ele. Mi se pare că flexibilitatea poate fi poate fi un instrument prin care să se mute uh, banii de la un fond la altul într-un mod mai eficient. Totodată, văd că este o nevoie, există o nevoie la nivelul Uniunii de a avea întregi, de a avea fonduri suficiente pentru a putea reacționa în timp util la evenimente neașteptate. Și asta în cadrul cadrului financiar multianual. Vreau să subliniez aici poziția doamnei comisar, care a spus că resursele suplimentare nu pot fi folosite um, dacă, decât dacă ne uităm la programe mai vechi, care au fost lansate cu decenii în urmă. Deci vorbim aici de bugetul destinat uh, politicilor de coeziune. Deci, de aceea trebuie să găsim resurse în interiorul bugetului actual al Uniunii Europene. Nu este corect să se ia bani doar de la politicile de coeziune atunci când apar uh, urgențe. În același timp, e bine să se folosească programele existente și bugetele aferente. Cred că se face acest lucru deja când e vorba de integrarea migranților, trebuie să folosim diferite instrumente pe piața, de, pe piața muncii măsuri de calificare, măsuri de îmbunătățire a educației lor și așa mai departe. Toate aceste lucruri pot fi acoperite prin fondul social, de exemplu, cum face uh, uh, Slovacia deja. Mai există acum, uh, bineînțeles, nevoia de a aprofunda discuția, dar vom continua. Mulțumim, domnule Pellegrini. Trecem acum la cea a doua rundă de întrebări. să să dau cuvântul lui Nicolașic. Foarte bine ați pronunțat. Înainte mi s-a mai spus și Miloșeviș, dar știți, nu este numele meu. Vă mulțumesc că ați uh, făcut un efort. Vă mulțumesc președinte, domnule viceministru, viceprim-ministru, bun venit la Parlamentul nostru, la comisia noastră. Dați-mi voie să folosesc și eu această limbă foarte frumoasă, limba slovacă, pentru că o înțelegeți cel mai bine. Aș dori să spun câteva lucruri pozitive, constructive. Aceasta este intenția mea domnul Van Nistelrooy și colega Constanța Crel au spus câteva lucruri foarte drăguțe despre construirea încrederii. Și, și dumneavoastră ați mai menționat un lucru, că sunt mulți tineri în Europa care nici măcar nu știu că odinioară o frontiere în Europa. Și Slovacia este bine cunoscută pentru faptul că în ultimele două alegeri europene a înregistrat cea mai scăzută participare la vot din Europa, dintre toate cele 28 de state membre. Foarte neplăcut, incredibil, dar prezența la vot a fost sub 20%. N-ar trebui să se întâmple asta. Dar de ce să se întâmple? Pentru că, în urmă, tinerii aceștia reprezintă din viitorul nostru. Sunt oamenii pe care trebuie să ne bazăm, dar ei nu înțeleg poate un Europeană. Sau pur și simplu nu văd decât mm, informații superficiale, rămân la suprafață și le place să critique Bruxelles. Sunt sigur că știți uh, ce a spus uh, primul ministru slovac, domnul Fiță, săptămâna trecută la Strasburg. Am să fac acum o analogie. David uh, Cameron, în cei șase ani când a fost prim-ministru, a criticat Bruxelles. A spus că Bruxelles e rău, că Uniunea Europeană pentru britanici este un lucru neplăcut și mai departe, după care s-a răzgândit și cu trei luni înainte de referendum a început să pledeze pentru rămânerea în um, Uniunea Europeană a Legatului Unii, dar nimeni nu l-a mai crezut, pentru că de șase ani de zile tot spusese contrariul. Dumneavoastră sunteți un om foarte capabil și cred că sunteți persoana potrivită pentru această funcție. Și v aș vrea să vă întreb, pentru că sunt și eu din Slovacia și um, Bun, uh, acolo se spune mereu în Slovacia. Noi, Slovacii, am construit autostrada, că am făcut asta și am făcut aia, dar nu se spune că, de fapt, autostrada respectivă a fost construită cu bani europeni. Poate că ar trebui să se spună în mod sistematic că aceste lucruri sunt posibile datorită Uniunii Europene, datorită fondurilor de coeziune. Poate că în felul acesta și tinerii ar vedea lucrurile diferit. Și primul ministru, săptămâna trecută, a fost de acord cu mine când a venit uh, în plenara noastră și și-a schimbat tonul și a spus că 86% dintre investițiile din Slovacia, inclusiv cele pentru autostrăzi și proiecte asemănătoare, vin mm, din bani europeni. Și recent am vizitat uh, regiunea Chisuțe din Slovacia, foarte uh, săracă, un um, sătuc numit Ușanița. Și acolo am văzut o pancardă în care se spunea că nu știu ce clădire a fost, uh, a fost construită cu bani europeni, dar participarea la alegerile europene din statul respectiv este foarte scăzută. Deci, pe de o parte, cetățenii noștri acceptă ajutorul financiar, dar, pe de altă parte, acesta nu se transferă și la alte domenii. Așa că aș face apel la dumneavoastră să demarați o discuție pozitivă. Haideți să trimitem uh, cetățenilor noștri, alegătorilor noștri, un mesaj pozitiv. Așadar, aș dori să vă întreb ce aveți de gând să faceți în acest uh, scop. A doua întrebare a mea. Nu prea înțeleg de ce, nu știu, acum poate că e vorba de atitudinea negativă a doamnei comisar Crețu sau poate din cauza ezitărilor unor state membre, de ce s-a um, uitat de capacitatea de um, absorție. Sunt strategii pentru Marea Baltică, Marea Neagră, um, regiunea Adriatică și așa mai departe. Și știu că toate aceste um, toate regiunile pot să folosească strategia, dar uh, E vorba de regiunile din Est care sunt uh, sărace, un, iar PIB-ul în unele dintre ele mm, sunt uh, la 40% din media europeană, regiuni din uh, Ungaria, Slovacia, România. Și toate aceste regiuni au capacități și de fapt, nimeni, poate mai puțin Polonia, nu pare interesată să rezolve problema sărăciei în estul Uniunii Europene și știu că cetățenii noștri au nevoie de ajutor, nu sprijină de acum crearea de noi fonduri, cred că putem să facem lucrurile în mod rezonabil. Dar cred că această chestiune merită și atenție politică. Mulțumesc, doamna Molcova. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă urez bun venit, dragă coleg. Nu o să ascund faptul că ne cunoaștem de multă vreme, că am fost colegi în Parlamentul Național și îți cunosc entuziasmul, diligența și um, determinarea. Și sunt sigură că programul acesta Uh, va fi îndeplinit până, la, până în decembrie, când uh, vom veni să facem bilanțul și sunt sigur că veți îndeplini și agenda privind politica de coeziune. Eu vin dintr-o regiune care, fără fondurile structurale, n-ar fi putut să facă niciun fel de progres. Vin din partea de est a Slovaciei și politica de coeziune trebuie să fie prezentă în fiecare sătub E vorba de mm, sate foarte mici, câteva sute de locuitori, iar acum uh, um, să, solicit, să solicit fonduri uh, structurale e o chestiune foarte complicată, durează câteva luni și până la urmă primarul dintr-un sătuc uh, nu știe dacă va primi banii sau dacă eforturile pe care le face timp de câteva luni au fost cumva degeaba. Și dacă primește banii, trebuie după aceea să administreze în continuare. Ați menționat uh, simplificarea politicii de coeziune, dar încă mm, nu suntem nici pe departe la un nivel în care banii să fie puși la dispoziție mm, simplu astfel încât oamenii aceștia să fie motivați, pentru că oamenii aceștia, dacă mm, depun niște solicitări și mm, le sunt respinse, a doua oară nu știu dacă se mai uh, mobilizează, pentru că mm, e vorba de luni de zile de eforturi cu un rezultat uh, incert. Deci, cred că trebuie să găsim o modalitate de a um, trata și problema um, regiunilor îndepărtate, să le punem la dispoziție fonduri. Există voci euroșeptice din ce în ce mai puternice, unii chiar din Slovacia, oameni care nu sunt dispuși să le dea um, regiunilor îndepărtate nici măcar un cent din bani europeni. Spun că um, piețele trebuie să rezolve problemele acolo. Dar cred că dacă vrem să îi stimulăm pe oameni să rămână în aceste zone, trebuie să le ușurăm un pic viața, să le punem la dispoziție fonduri. Deci asta aș vrea să vă îndemn. Să, să um, ajungeți cu adevărat la um, simplificare. Mulțumesc. Următorul uh, vorbitor. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule viceprim-ministru. Am citit uh, programul pe care l-ați adoptat, nu chiar întregime, dar am constatat că subiectul uh, politicii de coeziune era destul de limitat. Adică n-am găsit rezultatele pe care doriți să le obțineți în acest domeniu, însă apreciez totuși intervenția dumneavoastră pentru că aceasta a murit uh, miza diferitelor subiecte legate de politica de coeziune. Eu am să mă limitez la două domenii și mă voi referi la ce a spus doamna Smolcova. Grupurile de acțiune și planificarea locală um, sunt subiecte destul de neglijate. Dacă nu mă înșel, Comisia ar vrea să facă o cercetare despre posibilitățile de utilizare a acestui instrument în politica de coeziune. Slovacia, dar și Cehia ar putea să fie exemple bune care să ilustreze modul în care um, se poate dezvolta sprijinul um, pentru fondurile europene. Cred că ar trebui să ne axăm mai mult pe nevoia de a folosi aceste grupuri de um, acțiune, care au un rol de cenușărează față de alte instrumente ale politicii de coeziune. În uh, toate intervențiile de astăzi s-a spus că trebuie să se facă o mai bună promovare a Europei, să se vorbească mai mult despre rezultatele pe care le aduce aceasta. Sunt perfect de, de acord. Cineva spunea că vede multă Europa, dar nu-i vede stelele. Există o regulă conform căreia se spune că uh, succesul are mulți uh, tați, dar eșecul are o singură mamă. Uh, de fapt, se găsește un țap ispășitor în Uniunea Europeană de fiecare dată când lucrurile nu merg bine. Se încearcă pasarea responsabilității de la nivel național la nivel european. Cred că ar trebui să fim cumva pedagogici în acest sens. Ar trebui, de exemplu, să includem acest lucru în diferite programe. Dacă un proiect este acceptat, acesta ar trebui să includă și o dimensiune legată de prezentare, de comunicare către public. Având de vedere, să îi se spună că o să se folosească bani britanici, germani și așa mai departe ar trebui ca cetățenii uh, din mm, locurile respective care beneficiază să mm, fie la curent. Deci Uniunea Europeană ar trebui să solicite beneficiarilor să facă o promovare specifică, mai detaliată, nu doar câteva pancarde uh, pe care le menționa colegul uh, Nicolașici. Apoi, trebuie să ne gândim și ce s-a întâmplat cu referendumul din uh, Regatul Unit. Regiunile care folosesc uh, fondurile europene din Regatul Unit au votat uh, cu, în majoritate pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Ceea ce arată că există o oarecare alienare a cetățenilor. Cred că um, dumneavoastră aveți acum o orientare către cetățeni și sunt perfect de acord cu aceasta. But, Mr. Vă mulțumesc foarte mult. Am spus că era ultima întrebare, dar domnul Van Nistelrooy mai vrea să mai spună câteva cuvinte. Am pus o întrebare cu privire la participare. Am primit o listă. Am spus că pe 15-16 septembrie avem uh, Consiliul Afaceri Generale acesta va fi momentul oficial în care se va vorbi despre concluzii și vorbi despre dezbateri cu privire la viitorul politicii de coeziune. Ce să înțelegem? Că vom fi invitați acolo? Vom putea lua loc uh, parte la discuții? Mulțumesc. Okay, thank you. Thank you. These were more than two words, but uh, anyway, these are the questions. Mulțumesc. Asta sunt întrebările. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebări, domnule Nicolașici. Vă pot asigura că am încercat să îmbunătățim uh, uh, cunoașterea în ceea ce vește calitatea de membru în Europeană, uh, să schimbăm uh, mentalitatea și retorica este diferită de cea pe care uh, ați prezentat-o și ultimile declarații din presă au vorbit despre proiecte importante și rolul important al politicii de coeziune din Uniunea Europeană. Am uh, prezentat politica de coeziune atunci când uh, am uh, inaugurat uh, o nouă linie de tren în Bratislava și ieri uh, am inaugurat o, o secțiune de autostradă finanțată cu bani europeni în Slovacia. Sunt recunoscător. Trebuie să realizăm că avem dosare legislative și nelegislative cărora trebuie să le dăm atenție. Trebuie să mergem puțin mai departe și să uh, ne ducem la elementele de bază ale Uniunii Europene, să vorbim deschis. Trebuie să vorbim un, uh, o limbă mai sexy atunci când uh, ne adresăm uh, tinerilor pentru a atrage. Și în legătură cu cele spuse de domnul Polciac, dacă vrem să informăm populația în legătură cu rezultatele unor proiecte, astfel uh, de afișe nu mai sunt suficiente. Trebuie să folosim rețelele sociale, trebuie să uh, folosim modalități digitale de a prezenta. Trebuie să vorbim despre ceea ce se întâmplă în Europa. Pentru că uneori, poate la nivel național, uh, Bruxelles este folosit ca fiind ceva rău în funcție de interesele partidelor politice. Domnule, doamna Smokova a vorbit despre micile uh, sate. Acest lucru s-a menționat și la summitul uh, regiunilor și uh, regiunilor. Astfel de uh, localități nici nu vor să ceară fonduri pentru că nu pot să prevadă rezultatele unui audit uh, regional, național sau european. De multe ori rezultatele diferitelor tipuri de audit se contrazic deci uh, trebuie să nu. trebuie să susținem programele de programare, trebuie să realizăm că nu e vorba de banii mei, banii dumneavoastră, ci bani care uh, vin de la contribuabilul contri, contribuabilii uh, europeni, care sunt și ei cetățeni ai uh, orașelor și satelor. Deci trebuie să maximizăm uh, beneficiile acestor uh, fonduri. Nu trebuie să uh, venim cu proiecte care vin de undeva de sus și nu ajung niciodată la oamenii de rând. S-a vorbit despre planificare, da, suntem de acord, susținem acest instrument pentru că de multe ori municipalitățile mici au nevoi care nu pot să fie identificate la nivel european. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mihailova pentru că mi-a dat uh, ocazia să vorbesc uh, în Parlamentul European în ceea ce privește activitățile noastre, veți fi invitați în calitate de membri ai Parlamentului European la multe dintre acestea. Vor uh, participa și experți și aș dori să spun că apreciez uh, cu adevărat uh, reprezentanții aleși în mod legitim. Am fost uh, reprezentant al Parlamentului multă vreme. Cei care au un mandat trebuie să vorbească clar și membrii Parlamentului European au un astfel de uh, mandat încredințat de uh, populație. O să ascult întotdeauna ce aveți de spus și discuțiile precum și negocierile bilaterale cu membrii Parlamentului European au ajutat uh, să uh, ne uh, formulăm prioritățile care se bazează de asemenea și pe discuțiile fructuoase care merg dincolo de prioritățile din programul care a fost distribuit. Aștept următoarele șase luni. Vom asista la o colaborare strânsă, sper încunată de succes. A fost uh, politicos ce a spus despre Parlament. Uh, apreciem acest lucru, mulțumim pentru răspunsurile date și așteptăm ca cele șase luni ce urmează să fie un moment în care să lucrăm împreună. Ne așteptăm să participăm la evenimentele organizate de președinția noastră. Succes! Ladies and gentlemen, we continue with our agenda. Doamnelor și domnilor, continuăm cu ordinea de zi. Următorul punct este un studiu comandat de Departamentul uh, de uh, Politică B, maximizarea sinergiilor între ESIF și alte instrumente pentru a atinge obiectivele uh, Uh, programului Europa din 2020. Sinergiile sunt uh, importante pentru a evita paralelismele și suprapunerile pentru a uh, spori eficiența politicilor. Comisia Regii a cerut acest studiu pentru Uh, toate instrumentele COSME, EFSI, Orizont 2020. Uh, Am avut audieri uh, pe această temă, discuții în Parlament și va fi interesant să auzim astăzi uh, concluziile finale uh, Domnul Steven K. este, uh, este cu noi de la Centrul de Cercetare privind politicile europene. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta acest uh, studiu privind sinergiile pe care l-am uh, făcut în ultimile șase luni, câteva cuvinte. Centrul nostru face parte uh, din Universitatea de la Strathclyde din uh, uh, Glasgow, Scoția. Avem un personal multinațional de 40 de ani ne axăm pe politici și în ultimii ani pe politicile de coeziune. Atunci când vorbim despre sinergie, este important să înțelegem ce înseamnă o sinergie. Sunt uh, termeni care sunt uh, similari, nu vrem să vorbim despre coerență, care asigură ca politicile și programele să fie consecvente din punct de vedere logic. Nu vorbim despre coordonare, care înseamnă partajarea informațiilor, resurselor Uh, complementaritatea unde 1 plus 1 egal cu 2 și apoi urmează sinergia unde 1 plus 1 fac mai mult de 2. Pentru a structura informația pe care am uh, cules-o, ne-am gândit la eforturile de a crea sinergii în patru dimensiuni. Baza o constituie cadrul regula de reglementare care trebuie să fie armonizat, apoi avem nevoie de o guvernanță integrată, un uh, planning uh, strategic aliniat și în final avem nevoie de punere în aplicare, uh, report, raportare, evaluare care trebuie să fie coordonate. Deci aceste dimensiuni structurează studiul meu și le veți regăsi în prezentarea mea. Uh, metodologia. Ilustrăm ce urmărim. Pe de-o parte, elementele uh, de uh, management partajat, cele cinci fonduri ESIF. Am structurat partea empirică în două etape. Am vorbit despre diferiții actori la nivel UE uh, și uh, apoi am vorbit cu persoane din statele membre. Pe baza termenilor de referență, referință, am uh, selectat șase instrumente sau cadre și de aici am făcut șapte, șase sau șapte studii de caz cu ceea ce se întâmplă în statele membre. Acolo unde am considerat că sunt lucruri care trebuie povestite. Avem patru uh, instrumente asociate finanțării, două cadre strategice sau structuri care permit o combinație sau, în mod ideal, sinergii am vrut să mergem dincolo de uh, fondurile structurale și uh, de uh, fondurile de uh, coeziune și atunci uh, ne-am îndreptat și către fondurile din agricultură. Avem uh, un timp limitat și buget limitat, așa că n-am putut să facem absolut tot, totul am văzut uh, statele membre vechi, statele membre noi și sperăm să uh, avem o ilustrare bună cu aceste uh, șapte studii de caz. Dar întâi trebuie să vedem perioada 2007-2013. S-a axat pe uh, instrumente de demarcare și apoi s-a căutat să se realizeze sinergii. Accentul s-a pus pe evitarea suprapunerilor și respectarea regulilor. Am văzut că această încercare de a găsi sinergie este dezechilibrată și uh, în statele membre sau regiuni unde sunt obiective uh, de politică uh, de coeziune uh, limitate, sinergiile au fost mai ușor de realizat. Pentru 2007-2013 am urmărit cele patru elemente. Cadrul de reglementare care a fost uh, un obstacol uh, uh, semnificativ în calea sinergiilor. Rezultatul a fost că lumea s-a axat pe conformare și nu pe sinergii. Guvernanța a fost fragmentată în funcție de fonduri, fondurile structurale înainte, au fost uh, și niște inițiative uh, de guvernanță soft. Uh, am asistat la fragmentare. Pe de o parte, instrumentele partajate și cele gestionate în mod direct sunt uh, sinergii, uh, politici uh, generale pentru sinergii, însă rămân decalaje cu accent pe instrumentele de finanțare. Apoi, exemple de sinergii există la fața Uh, locului. Uh, e vorba de finanțare etapizată sau uh, suplimentară pentru construirea de capacități. Totuși, acestea sunt inițiative ad hoc și izolate, nu există abordări sistematice. Să trecem la perioada 2014-2020. Reformele abordează sinergiile, însă rămân o serie de provocări Primele uh, progrese de reglementare sunt uh, dispoziții și regulamente, stra cadrul strategic uh, uh, comun și există o posibilitate de a acumula granturile, de a pune la oaltă instrumentele financiare, alinierea modelelor de cost uh, în uh, fondurile ESIF. însă există și decalaje în aceste reforme. În ciuda recomandărilor specifice de țară, fiecare fond are propriile uh, uh, reguli. Uh, regulile ajutorului de stat rămân un obstacol în crearea sinergiilor și sinergiile complică și mai mult un cadru de reglementare care este deja complex. Contextul de reglementare este important pentru că orice succes sau eșec în acest domeniu se reflectă în celelalte. Sunt importante pentru guvernanță, pentru cadrele strategice și pentru punerea în aplicare în cele din urmă. În ceea ce privește guvernanța, schimbările sunt limitate și ele sunt determinate de nevoi de reglementare. Sunt inițiative la nivelul comunitar, dar și la nivelul statelor membre, uh, grupul la nivel înalt privind simplificarea, o serie de uh, grupuri de lucru uh, ale direcțiilor generale și inițiative ale Uniunii Europene pentru a susține statele membre. La nivelul statelor membre există uh, inițiativă, cum ar fi uh, inițiativa RTDI din uh, Spania. Provocările uh, cu care se confruntă guvernanța sunt semnificative. Modelul managementului comun uh, al fondurilor uh, ESI uh, este foarte uh, complex. Instrumentele UE rămân uh, compartimentate potrivit uh, unor teme sau activități și la nivelul uh, comisiei fragmentarea la nivelul directorilor generale este foarte uh, clară. trebuie să ne axăm pe faza pregătitoare și în statele membre există abordări din acestea independente ale domeniilor de politică. Avem însă o aliniere strategică întărită, ceea ce reprezintă un progres uh, cheie. Programele operaționale au uh, un cadru puternic pentru sinergii, concentrările tematice, condiționalitățile și strategiile uh, regionale care sunt Uh, condiționalitățile pentru o politică în care sunt implicați diferiți actori din diferite zone. Uh, faza de program este importantă, permite tuturor actorilor sau uh, altor instrumente să creeze strategii comune, programe comune, de pildă inițiativa IMM permite Uh, priorități uh, care se referă la diferite instrumente uh, de finanțare. Însă există slăbiciuni care ar putea să împiedice realizarea de sinergii, acordurile de parteneriat. Cer uh, includerea unui capitol privind coordonarea și modul în care pot fi realizate sinergiile. Însă e important să uh, subliniem că e vorba de uh, coordonare și există diferite niveluri de cooperare sau de coordonare, care nu țin neapărat de sinergii. Uh, strategiile care au trebuit elaborate uh, ca reacție la condiționalități, uh, au o calitate uh, mixtă și uneori sunt pur și simplu uh, bifarea uh, unei uh, rubrici. Apoi, complexitatea strategiilor comune. Ce se întâmplă însă la fața locului, faza de punere în aplicare? Există inițiative, însă acestea reprezintă practici bune, dar nu neapărat practici comune. Am observat că lumea ne spune în ce stadiu, cum putem să vă spunem în ce stadiu ne aflăm, pentru că nu am uh, făcut prea mult. Important este să avem două perspective. Una, uh, fondurile EFSI uh, către alte instrumente financiare și o perspectivă din partea instrumentelor financiare UE către EFSI. Pe de altă parte, putem să cooperăm activ cu autoritățile uh, fondurilor uh, ESIF, putem să oferim informații uh, beneficiarilor potențial, să organizăm ateliere de dezbateri, dezbateri planuri de lucru și specificații. În moment uh, imaginea nu este foarte uh, uniformă. Există o abordare uh, compartimentată la nivelul statelor uh, membre și uh, asta este un obstacol pentru statele uh, membre în funcție de experiența lor și capacitatea administrativă. Uh, pe scurt vreau să vă dau trei exemple ale guvernanței, dimensiunea strategică și implementare în Germania. Există un grup multilateral care implică nivelul federal, apoi nivelul național. Există instrumente practice, cum ar fi actualizări eh, periodice, ceea ce privește reglementarea, de exemplu, Aici se aduc la oaltă actorii ESIF și așa mai departe. Un exemplu uh, dat de România, care implementează inițiativa ei pe Agri, are grupuri de lucru specializate, care fac proiectele și care se ocupă și de efectele de sinergie, instrumentele de finanțare diferite. În Republica Cehă avem o altă inițiativă care permite combinarea uh, RDF și Horizon 2020 pe partea de cercetare, aici colaborare cu alte țări mai experimentate și așa mai departe. Voi încheia cu câteva recomandări care urmează, urmărează, urmăresc uh, structura amintită. E important să se armonizeze reglementările, nu în ultimul rând în ceea ce privește subvențiile de stat. Acolo există diferite criterii de conformitate pe partea de management și pe cealaltă parte, la raportare. Apoi uh, uh, rapoarte privind guvernanța, foarte des actori implicați nu știu ce se întâmplă de partea cealaltă în cadrul aceiași politici. Important să se întărească reglementările privind finanțările combinate. E greu să se combine uh, instrumentele de finanțare. În interiorul Horizon 2020 e greu, doar într-o măsură limitată. Ceea ce privește guvernanța, e important să există să existe o coordonare puternică la nivelul directoratelor generale, nu numai informațiile pe care le-ați primit, uh, dar uh, la modul general ele trebuie să fie coordonate și trebuie să existe uh, așa numitele opțiuni soft de guvernanță, Pentru că dacă s-ar impune reguli stricte de guvernanță, atunci ne-am putea lovi de nevoia de conformitate cadrele strategice care trebuie să ofere o consistență mai mare în descrierea sinergiilor și aici mă refer la documentele uh, strategice, trebuie să se vadă care sunt diferențele între acordurile de parteneriat Există câteodată documente care au câteva propoziții care descriu parteneriatele și atât, deci trebuie să fie mai profundă descrierea. Sunt capitole care se concentrează pe grupurile de lucru, pe parteneriate, dar aspectele practice lipseau. Și în cele din urmă, implementarea. Ce ar fi bine de văzut sunt programe comune și licitații comune obiectivele ar trebui să fie monitorizate și, monitorizate și evaluate astfel încât bunele practici să fie identificate. Beneficiarii nu sunt neapărat conștienți de posibilitățile pe care au și beneficiile care provin din sinergii și de aceea trebuie crescut gradul de conștientizare, apoi capacitățile, inițiativele, pentru că la final succesul efortului depinde de ceea ce se obține la fața locului în statele membre. Și apoi structurile de legătură formale trebuie să fie posibile și informal, deci trebuie să existe posibile uh, lor de con- poziție, contact informale. knowledge of someone who was doing something similar and that's how practical examples of, of, uh, of... Trebuie date exemple și concrete, uh, exemple de cazuri concrete de sinergii. Pentru a face sinergiile mai atractive. Până acum au părut o povară de care lumea se ferea, dar pot apărea posibilități, practic se elimină povere administrative, există linii bugetare specificate, uh, există efecte de pârghie mai bune și până la urmă reputația. Până la urmă se vizează aici excelența și în cele din urmă care poate fi rolul Parlamentului European. Noi credem că Parlamentul poate monitoriza progresul dezvoltării sinergiilor, mai ales în acest stadiu, în care putem spune foarte clar ce s-a întâmplat în practică în perioada 2014-2020. Apoi se, se poate înțelege ce se întâmplă la fața locului la sinergii se vorbește foarte des de strategie și guvernanță și în cele din urmă, când vorbim de sinergii între diferitele domenii de politici, putem uh, vedea care sunt și comisiile diferite. Ele ar putea uh, avea un efect de sinergie făcând un schimb de opinii în diferitele strategii. Și cam atât din partea mea, vă mulțumesc uh, pentru atenție. Da, mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă și pentru munca depusă. Stimați colegi, uh, aveți cuvântul domnul Nilsen, acum pentru observații, sugestii, recomandări. Da, v-am ascultat și m-am uitat acum pe prezentare și mi-au sărit, uh, mi-au atras atenția două lucruri cum să zic, există o coordonare destul de slabă, aparent, la nivelul comisiei. Asta este un fapt real, cunoscut. Și ar trebui să existe o coordonare mai bună între diferitele directorate sau instituții, birouri. E bine că se spune lucrurilor pe nume. Și o a doua observație, și aici mă raportez și la experiența mea personală, sinergiile între diferitele instrumente financiare ale UE. Însă cel mai important efect de sinergie se obține atunci când te uiți și vezi ce investiții fac statele membre, ce sinergie au regiunile și așa mai departe cum se pot obține sinergii de pe urma acestor activități. Pentru că este important, de pildă, în zonele turistice să existe o planificare la nivel național, indiferent de finanțarea europeană. Dar dacă s-a ales această cale, pot apărea anumite crize de finanțare, acele bottlenecks. Și aici partenerii regionali ar putea prelua o parte a investiției și să ia banii din uh, fondurile regionale ale Uniunii Europene. Și aici există o sinergie importantă între mijloacele naționale și mijloacele europene investite la nivel regional. Și aici ar fi interesant să se folosească efectul sinergie. La da, doamna Vana. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea excelentă a acestui studiu. Păcat că v-am primit abia astăzi în această comisie, pentru că săptămâna trecută am avut subiectul la plenara de la Strasburg și cred că noi toți, toată munca noastră, rezoluțiile discutate acolo ar fi profitat de uh, o prezentare a acestui studiu. E excelent studiu, mă bucur că astăzi uh, uh, uh ne-l prezentat aici, avem două întrebări specifice. O dată există uh, instrumente precum Multifund Program și Cross-Funding Program. Asta ar trebui să obțină sinergii, însă statele membre Mm, trebuie să le preia. Îmi cer scuze dacă a spus deja asta, poate că n-am fost atentă. Deci poate că aici trebuie îmbunătățite lucrurile și, sau trebuie stimulate statele membre pentru a utiliza aceste instrumente specifice. specifice. Și a doua întrebare se referă la pagina 7 a prezentării dumneavoastră. Al doilea punct care se referă la cross-cutting strategies. Acolo vorbiți de obiectivele Europa 2020 și m-ar interesa aici să văd dacă rezultatele sunt valabile pentru toate cele cinci obiective Europa 2020 sau dacă aveți rezultate diferite și viziuni diferite legate de climă, de ocupare și ce alte obiective, infrastructură și așa mai departe în legătură cu sinergiile, desigur, mulțumesc. Thank you. Um... Mulțumesc că aveți și alte întrebări. Nu. Permiteți-mi să vă adresez chiar eu însă două întrebări. Mai întâi aș vrea să mi exprim uh, satisfacția față de cercetarea dumneavoastră, pentru că la dezbaterea de la plenar a trebuit să mi exprim părerea într-un minut și jumătate. Și când vorbim despre sinergii, trebuie să ne gândim și să administrăm toate nivelurile sinergiei, nu numai sinergiile între programe, și sinergiile între programe și rezultate, ci și sinergiile dintre actori la toate nivelurile. Și vă mulțumesc pentru abordarea pe care ați ales-o în studiul dumneavoastră. E important să vedem că acesta este un proces uh, general. Nu putem să bifăm uh, toată problema într-o singură dezbatere sau într-un singur studiu. Și Aș vrea să vă întreb. Preconizați uh, vreo posibilitate pentru aceste inițiative pe care le-ați menționat, acele exemple date din statele membre? Pentru că miezul problemei este, de fapt, uh, disponibilitatea statelor membre de a obține sinergiile între diferitele programe operaționale și instrumentele financiare. Credeți că rezultatele obținute, bine, ele sunt într-un număr limitat, credeți că pot fi folosite pentru o comunicare mai bună a trendurilor pozitive ale politicii de coeziune și instrumentelor europene? Și care e ideea, până la urmă, de coeziune aici? Deci cam astea sunt întrebările mele. Vă mulțumesc, aveți cuvântul. Yes, thank you for these questions. Um... Vă mulțumesc pentru întrebări. Referitor la primul punct, coordonarea între directoratele generale și comisie, uh, poate că am lăsat senzația că sunt prea strict, deci uh, arătând cu degetul doar către comisie. Noi, noi nu arătăm cu degetul oricum, dar e la fel de important ce se întâmplă în statele membre. Dacă ne uităm la studiu, cred că acest lucru se identifică și în raport. Pe de o parte avem uh, coordonarea intra-DG și pe de altă parte e important să vedem ce se întâmplă în statele membre. Și chiar e mai important în statele membre pentru că este o lipsă de coordonare între politicile diferite. Deci da, este o lipsă de coordonare, dar toți cu care am vorbit de la comisie, din, din DG, DigiGrow, DigiMove și toate directoratele generale. Toți s-au arătat disponibili să colaboreze cu celelalte directorate, celelalte DG-uri. Deci, lucrurile s-au îmbunătățit acolo. Lumea a recunoscut că a lipsit comunicarea. Și nu știu dacă am înțeles a doua întrebare, s-a vorbit despre combinarea instrumentelor uh, de finanțare europene cu fondurile europene sau politice europene, da, am înțeles bine? Sunt de acord într totul, dar aici asta merge dincolo de ceea ce am examinat noi. Deci nu pot să vă spun prea multe lucruri despre asta. Cross-financing, finanțarea încrucișată și cross-cutting – am găsit multe exemple de combinații între fonduri, dar uh, domeniul de aplicare al studiului a fost de a ne uita ce se întâmplă dincolo de uh, fondurile structurale și cele de investiții. Deci poate vă referiți la studiul prezentat cu un an în urmă, care din păcate a fost cam, în momentul a fost cam de vreme în perioada de finanțare și nu prea existau multe exemple de lucruri care s-au întâmplat la fața locului existat un studiu în iunie anul trecut legat de dimensiunea strategică a fondurilor de coeziune și așa mai departe. Deci, poate că aici am vorbit de un al doilea pas, o a doua etapă, când ne-am uitat ce se întâmplă în Deci când am uitat la uh, uh, fondurile de investiții strategice, și acum dacă ne uităm la Europe 2020, nu prea știu să vă răspund, nu știu care este domeniul mai performant, dar ce este limpede dacă vă uitați la diferitele tipuri, deci, inteligent, deci creștere inteligentă, durabilă și așa mai departe. Eu, eu este vorba de o creștere inteligentă. Toți cu care am vorbit, am spus asta, când s-a vorbit despre măsurile luate în cadrul Horizon 2020. Ne-am uitat la o serie întreagă de finanțări, EFSI și așa mai departe și asta e foarte nou, Connecting Europe Facility. Mereu când am identificat ceva, când am întrebat dacă este cunoscut, când am întrebat despre Horizon 2020, de ce este așa, lumea știa, da, pentru că ăla este fondul cel mai mare. Deci nu, nu este, pe de o parte, nu e concentrat doar pe Horizon 2020 și, și pe RDF. Mai există și FDI. E destul de complicat acolo să vezi diferența. EDADF mai e. It's not an answer really for Europe 2020, but indirectly I would say yes, smart growth. Dar ca să vă răspund, e vorba de o creștere inteligentă. Exemplele bune date de statele membre ne-am luptat să găsim multe. Sunt împachetate în cutii, în studiu, și un motiv este, bun, E prea devreme, dacă vorbim despre implementare, să găsim un grup de lucru care discută ceva, dacă discută un exemplu bun, bine, asta nu înseamnă punerea în aplicare. Dacă vă aduceți aminte, cele patru niveluri de guvernanță, deci reglementare, implementare, strategie și așa mai departe, asta s-a întâmplat dar nu, numai, dar nu la nivel de proiecte concrete. Mm, dacă ar exista așa ceva, ar exista și o documentare serioasă. De exemplu, Clean Sky, Cerul Curat a fost deja un exemplu de astfel de proiect, o inițiativă, de fapt, care implica părți de, de, interesate finanțate prin ES, fonduri ESI. ESI. Încercăm să găsim exemple bune, dar de obicei vezi cât de ușor e să te muți la un context la altul. Unul dintre cei intervievați din țara Galilor, și țara Galilor a fost un exemplu foarte clar acolo, e aceeași instituție care răspunde de FD, FEDER și de Horizon 2020, nu știu cum se întâmplă în practică, dar probabil că sunt aceeași persoane în aceeași clădire, la același etaj. Și e simplu aici să păstrezi legătura și să ai o relație informală. Da. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentare și pentru discuție. Și cu acest punct declar uh, reuniunea noastră încheiată și vom, vom continua mâine la ora 9. Ne vedem mâine. Și acum invit coordonatorii să rămână și vom continua cu reuniunea coordonatorilor. Okay.